Dear colleagues, please take your seats. And ladies and gentlemen, guests as well, please. Stimați colegi, haideți să începem, pentru că a ajuns deja invitata noastră, doamna Cecilia Malmström. So I will open now. Așadar, deschid oficial ședința comisiei noastre. Bun venit tuturor. Punctul 1. Adoptarea ordinii de zi. Ați primit acest proiect de ordine de zi? Aveți obiecții la acest proiect? Nu? Atunci se consideră că ordinea de zi este adoptată fără obiecții. Punctul 2 aprobarea procesului verbal al ultimelor reuniuni și cred că folosim procedura noastră normală. Dacă nu există comentarii până la sfârșitul reuniunii, atunci aceste, aceste procese verbale se consideră adoptate. Punctul 3. Comunicările președintelui trebuie să vă informez că această sesiune se transmite pe internet. Așadar, atenție la comportament și salutăm pe toată lumea din afară care ne urmărește pe internet. Mă întreb câtă lume urmărește aceste sesiuni pe internet, oricum. Acum aș dori să vă informez pe toți. Cred că ați primit un e-mail din partea secretariatului săptămâna trecută că după o lungă perioadă de negocieri am încheiat un acord la, în legătură cu accesul la documente pentru membrii Parlamentului și mă bucur că am ajuns la un acord și că toți membrii Parlamentului au acces la toate documentele confidențiale care privesc TTIP. Avem sisteme IT pentru ca dumneavoastră să aveți acces la documente de la calculatoarele personale și asupra documentelor consolidate și chiar și Secretariatul și grupurile politice au acces la aceste documente, ceea ce mi se pare un pas, pas foarte important în, spre transparență și salutăm acest acord între Comisie și Parlamentul European. Acestea sunt comunicările președintelui, pentru că avem o invitată specială alături de noi, cu care vom discuta un punct 4, schimb de opinii în pregătirea celei de-a 10-a conferințe ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului la Nairobi. Îi urez bun venit doamnei Cecilia Malmström, care a venit să discute cu noi aceste pregătiri și perspectivele acestei conferințe ministeriale de săptămâna viitoare. Mă bucur că este aici pentru că îmi imaginez că are un program de lucru foarte plin în aceste zile. Stimați colegi, vă aduceți aminte că în ultima plenară de la Strasburg am adoptat o rezoluție și am avut o scurtă dezbatere în plenară. Rezoluția viza o abordare optimistă a OMC Însă, până acum am auzit mai multe opinii pesimiste, deci mai este important să fim realiști în legătură cu ceea ce se va întâmpla. Directorul general al OMC pregătește inițiative pentru Nairobi pe de altă parte, unii membri ai OMC nu par foarte uh, doritori să aibă rezultate concrete. Deci uh, vom vedea care va fi situația, în special în legătură cu propunerea Parlamentului care a fost depusă în ceea ce privește restricțiile asupra exportului și concurenței după aceea, transparența și după aceea preferințele pentru statele cel mai puțin dezvoltate și dacă va exista o agendă post-Nairobi După cum știți, trimitem și noi o delegație la Nairobi și poate putem primi câteva indicații cum putem să acționăm în interesul Uniunii Europene. Câteva întrebări. Așadar, sper că doamna Malmström ne va da câteva răspunsuri. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața, domnule președinte, stimați eurodeputați. Am avut o dezbatere bună la ultima plenară și poziția Parlamentului European este foarte clară. Și este corect să spunem că Uniunea Europeană susține multilateralismul la OMC și aici vorbim atât de către Comisie și de către Parlamentul European. Avem un angajament de lungă durată în acest sens. Uniunea a încercat întotdeauna să consolideze acest sistem de-a cursul anilor. Acest an, când am văzut perspectiva unui acord uh, detaliat, am uh, prezentat o serie de soluții pentru a înainta, pentru a se putea uh, încheia runda de, de negocieri de la Doha. Însă, în curând, s-a văzut că alți, alți membri nu aveau aceleași intenții și că nu erau pregătiți să ajungă la compromisurile necesare. Am intrat în modul 2 și anume să solicităm uh, niște rezultate mai limitate, dar credibile, în ceea ce privește excepțiile pentru export și Uh, anumite rezultate pentru statele cel mai puțin dezvoltate. Chiar și aceste acorduri limitate sunt acum incerte. Uh, discuțiile de la Geneva uh, s-au deteriorat și nu există perspective foarte bune pentru Nairobi. Există și așteptări însă foarte mari în legătură cu aceste rezultate, însă uh, aici vorbim și despre credibilitatea OMC, pentru că fără un pachet credibil de rezultate de la Doha în legătură cu calea înainte, uh, discuțiile dintre miniștri vor deveni foarte dificile. Ce uh, se discută acum de la întâlnirea G20 ministerială? la Istanbul, Uniunea Europeană și alți membri ai OMC au demonstrat că este realizabil un rezultat echilibrat pe pilonul de export din agricultură și o serie de alte probleme în susținerea statelor cele mai puțin dezvoltate în ceea ce privește serviciile, bunurile de origine și bumbac. Aceste rezultate au fost însă chestionate de câțiva membri de marca IOMC și uh, chiar în acest moment în Geneva, la Geneva au loc consultări și încercăm să uh, ajungem la un acord, însă în momentul actual încă nu există un text lucru care mi se pare inacceptabil. Am solicitat uh, ca domnul Azevedo, directorul general la OMC, să își uh, să, se, să se achite de responsabilități și să prezinte un text. Trebuie cel puțin să avem uh, un document pe care să lucrăm, chiar dacă este un document de lucru, pentru ca miniștrii, atunci când sunt aici, să poată să înceapă să discute pe ceva. Cred că există o bază pentru un compromis susținut uh, de către majoritatea uh, covârșitoare a uh, membrilor OMC, însă este nevoie de unanimitate. Vă voi da câteva detalii. Uniunea Europeană împreună cu alte state, cum ar fi Brazilia, Argentina, Noua Zeelandă, Peru, Paraguay, Uruguay, au făcut o propunere de concurență pentru export în, încercând să găsească un compromis pe baza textului din 2008, dar ținând cont de anumite preocupări ridicate în legătură cu textul respectiv. Această propunere se referă la toate măsurile pentru susținerea exportului credite la export care distorsionează uh, comerțul și abuzul de puteri de monopol din partea întreprinderilor agricole de stat. Deci este un pachet uh, de plin pentru export. Um, mai puțin decât atât ar compromite obiectivele pe care ne le-am stabilit chiar noi în, pentru un sistem corect multilateral comercial. Așadar, ultima problemă majoră de la Nairobi este ce se întâmplă în continuare. Situația în deteriorare în legătură cu concurența la export și alte rezultate vor avea un, un impact asupra declarației ministeriale. Și aici există diferențe majore între membrii OMC. Pe de o parte, unii membri doresc ca negocierile de la Doha să continue neschimbate. Pe cealalt, ceilalți dintre noi considerăm că după 14 ani de negocieri trebuie să uh, avem o abordare nouă. Și probabil negocierile vor continua la Nairobi cu incertitudine în legătură cu prezența sau absența unui rezultat. Chiar dacă nu reușim să ajungem la multe rezultate la Nairobi, este important să identificăm o cale înainte pentru MCE și pentru sistemul multilateral de comerț. Acest lucru înseamnă să continuăm lucrul pe problemele de la Doha, pe care nu am putut să le rezolvăm multilateral, și anume susținerea internă pentru agricultură. Cei care vă amintiți din 2008 recunoașteți acest lucru, sunt uh, aceleași probleme cu toate acestea, negocierile trebuie să aibă loc cu abordări noi. Trebuie să ne asigurăm că marile economii emergente își aduc o contribuție. Nu putem să continuăm ca și până acum. Economiile emergente au avut beneficii din serviciul multilateral și acum au devenit actori majori. Deci, economiile emergente trebuie să își asume responsabilități mai mari pentru a consolida sistemul. Mai mult, putem continua, putem conveni să continuăm convorbirile, negocierile la Doha, dacă se extinde domeniul de discuții, pentru că ă, tot procesul a fost paralizat de negocierile de la Doha și există extrem de multe lucruri care trebuie să fie discutate la nivel multilateral. Dacă OMC este să fie luată în serios, trebuie să continuăm cu anumite rezultate. Nu cerem să se oprească negocierile în în momentul acesta, însă avem nevoie de o abordare nouă pentru a vedea cum putem să negociem mai bine în viitor. Avem nevoie și de o deschidere mai mare pentru principiul negocierilor plurilaterale. Pentru că atunci când un grup este interesat de o anumită problemă, ar trebui să acționeze împreună. Nu trebuie să acționeze împotriva membrilor care nu, suntem de, sunt, nu sunt de acord Subiectivul trebuie să fie să, ca acordurile să fie introduse în cadrul OMC, însă există deja negocieri plurilaterale. OMC-ul are un mare interes ca aceste negocieri să aibă loc în cadrul OMC și nu în afară. Așadar, conferința de la Nairobi este vitală pentru viitorul OMC ca sistem și sper că uh, ceilalți membri ai OMC își dau seama de acest lucru. Este foarte important că avem o delegație puternică a Parlamentului European. Vor fi prezenți și mulți membri din Consiliul European. Vă vom informa, bineînțeles, uh, în legătură cu ceea ce se întâmplă. Și mai avem încă foarte multe lucruri și uh, conferința este doar peste câteva zile. Încercăm să susținem acest impuls, încercăm să avem un text care să servească ca baza a negocierilor și trebuie ca toată lumea să fie implicată în acest proces de discuții cu bună credință. Fără îndoială, angajamentele pe care le-am propus noi sunt viabile pentru toate lumea și ar fi foarte bine ca toată lumea să recunoască acest lucru. Nu există problemă de fond economică care să împiedice un acord. Este vorba aici doar de politică, este vorba de uh, disponibilitatea de a ajunge la un compromis sau nu. Dacă vom repeta lupta din 2008 sau dacă această primă întâlnire OMC din Africa va putea să fie un succes, dacă nu total, măcar parțial. Putem să contribuim la un succes, dar nu putem să o facem singur. Avem nevoie de contribuții din partea celorlalți actori majori. Nu putem conveni doar asupra subvențiilor la export. Este nevoie de acord în legătură cu toate pachetele care țin de concurența la export. Așadar, sper că contăm pe susținerea dumneavoastră pentru a transmite același mesaj, că avem aceeași dorință de a lucra constructiv, corect, ca OMC să fie acolo unde își are locul în centrul sistemului comercial internațional și sper că vom avea multe uh, discuții și legături și în timpul săptămânii de la Nairobi. Mulțumim, doamnă comisar ați fost foarte diplomat în exprimarea dumneavoastră, pentru că nu ați dat niciun fel de nume al partenerilor noștri de la OMC. Așadar, dau cuvântul grupurilor politice, în primul rând, și, bineînțeles, după aceea, celorlalți. Domnul Winkler, din partea PPE. Uh, mulțumesc, uh, domnul președinte, stimați colegi. Uh, vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru opiniile dumneavoastră optimiste. Nu știu dacă sunteți mai degrabă diplomată sau optimistă sau ambele, însă cu toții în această sală sperăm ca măcar o parte a viziunii dumneavoastră să se adeverească. Vă voi spune care este părerea PP-ului foarte pe scurt, mai ales în ceea ce privește subvențiile la export. Cred că nu trebuie să aduc prea multe argumente uh, Uh, spunând că Uniunea Europeană este mai degrabă o economie deschisă uh, în cadrul OMC, dar și pe plan mondial. E un lucru clar și unul care nu este nou, însă am văzut care sunt evoluțiile în ultimii ani, în ultima perioadă și e clar că această deschidere a trebuit să fie reciprocă. Avem nevoie de uh, același nivel de acțiune și de cam același nivel de ambiție din partea partenerilor noștri. Acest lucru este clar și este unul dintre elementele pe care uh, delegația Uniunii Europene le ia în calcul uh, mergând la Nairobi. Apoi, în ceea ce privește transparența, dumneavoastră ne-ați informat și ați vorbit despre o anumită disciplină a transparenței, însă eu aș dori să mă refer la transparență într-un sens mai larg. Știți foarte bine că toate discuțiile noastre uh, de pe durata mandatului uh, dumneavoastră, deja de un an sau poate și mai bine, sunt legate de o nouă lume a comerțului în care legitimitatea democratică și transparența față de cetățeni sunt subiecte esențiale. Cred că OMC-ul trebuie să aibă o bază de acțiune legitimă. Prin urmare, consider că dimensiunea parlamentară a OMC și consolidarea acesteia sunt importante. Firește, delegația uh, Comisiei prezentă la Nairobi ar trebui să uh, insiste pe uh, sublinierea dimensiunii parlamentare la nivelul OMC. Poate nu ajută neapărat să ajungem la soluții uh, mai uh, ușoare, însă cu siguranță găsește o bază mai uh, transparentă pentru toate sistemele multilaterale. Ori acest lucru este necesar pentru că o mare parte dintre reproșuri sau dintre rezerve vin tocmai din această direcție, sistemul multilateral și viitorul său. Un al treilea aspect acum, ce se întâmplă după Nairobi, indiferent de ce rezultate s-ar putea obține acolo. Firește, noi nu uh, ne gândim neapărat la o finalizare a DDA, nimeni nu-și imaginează asta, Însă dacă ne gândim uh, la viitorul sistemului multilateral de după Nairobi și la credibilitatea OMC și a procesului, atunci e clar că toată lumea știe și înțelege că poate și partenerii ar trebui să spună clar uh, care este situația. Dacă anumite direcții nu sunt dorite de parteneri, atunci ar trebui găsite alte soluții. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul președinte, din partea SND, IMA. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să încep și eu prin a președinte, președintele Comisiei și pe doamna comisar Malmström pentru acordul în ceea ce privește accesul la documentele referitoare la acordul TIP-TIP care susține transparența și vă mulțumesc și pentru colaborarea constantă cu comisia noastră. În numele grupului meu, Socialiștii și Democrații, aș dori să vă reafirm com- angajamentul nostru ferm în uh, acest sens, uh, în legătură cu negocierile multilaterale, este nivelul cel, cel mai democratic, cel mai inclusiv și pe care îl susținem. Și mulțumim pentru eforturile și munca efectuate pentru a ajunge la cel mai bun rezultat, care sperăm că va fi unul pozitiv. În acest sens, este fundamental să ajungem la consens cu alți parteneri și să ajungem la uh, acorduri negociate cu statele care au poziții mai nuanțate, cum ar, cum ar fi Brazilia din, din cadrul economiilor emergente. Aș dori să ne specificați mai clar ce măsuri concrete veți propune, care este posibilitatea de a ajunge la niște poziții mai apropiate pentru a remedia distorsiunile care există în acest moment. De asemenea, fundamental va fi rolul economiilor emergente, în ce uh, măsură sunt disponibile să aibă o flexibilitate mai mare pentru a își juca rolul în economia mondială. De asemenea, angajamentul pe care sunt, la care sunt dispuse statele avansate către statele mai puțin dezvoltate. Și cum, cât de posibilă este o agendă post-Nairobi, chiar dacă nu reușim să definim un sistem multilateral. În acest sens, este fundamental rolul în aceste negocieri al uh, Statelor Unite și în acest context mi-aș dori să știu care va fi poziția finală a Statelor Unite în legătură cu agenda post-Nairobi și în ce fel credeți că putem să contăm pe susținerea Statelor Unite în legătură cu poziția Comisiei și a Uniunii Europene. În ceea ce privește transparența, mi se pare fundamental ca aceasta să meargă în două direcții. În primul rând, gradul de implementare al acordurilor de aderare la OMC și informațiile care trebuie să fie, fie transmise de către statele membre în legătură cu felul în care se implementează acordurile și, în al doilea rând, accesul la documentele negocierilor OMC din partea parlamentarilor. Eu cred că trebuie să se consolideze legitimitatea democratică a acestei organizații și să se consolideze rolul democratic al aleșilor democratici, adică membrii parlamentelor. În cazul în care negocierile nu au succes sau nu au rezultatul scontat, care va fi strategia comercială a Uniunii Europene? Și, în ultimul rând, nu neapărat în legătură cu OMC, vom avea ocazia de a discuta simultan cu mulți parteneri la Nairobi. După cum știți, pe noi ne îngrijorează foarte uh, mult posibilă recunoașterea statutului de economie de piață a Chinei. Este în mod foarte clar o temă politică și nu economică. Vreau să știu dacă Comisia va profita de aceste contacte pentru a ajunge la o mai bună coordonare a poziției statelor membre după decembrie 2016, când uh, se va aplica articolul 15a2. Vă mulțumesc. Gracias. And now for the liberals. Mulțumim din partea liberalilor. Doamna Șoransova. Ba nu, îmi cer scuze, spune domnul președinte. Emma. Sigur. Emma McClarkin din partea ECR. Da, sunt uh, Emma McCarkin, coordonatoare pentru ECR, cel de-al treilea mare grup din Parlament. Doamnă comisară, ați fost foarte diplomată în această dimineață, însă mesajul e foarte deprimat, uh, deprimant, dar asta nu da, din cauza eforturilor uh, dumneavoastră. Înțeleg că această primă întâlnire în Africa ar putea fi uh, uh, o mare oportunitate care pare că va fi pierdută. Poate ar trebui să spunem clar că runda de la Doha a murit. Oare n-am putea spune în preajma Crăciunului că trăim un, uh, în vremuri în care s-ar putea, re, putea renaște tot acest spirit ca un fel de pasăre fenix? Până la urmă, este un exercițiu de salvare acesta. E clar că până acum a existat o anumită legitimitate uh, și un rol al OMC, dar care va putea fi rolul pe viitor, câtă vreme nu s-a făcut mai nimic în definirea acestuia? Cum ar putea să activeze OMC pe viitor și cum ar putea să-și îmbunătățească rolul? Cum ar putea să primească un rol uh, mai semnificativ în ceea ce privește uh, avansarea uh, agendei sale? Până la urmă totul ține de politică și de voința politică. Uh, oare uh, este vorba de un joc de putere uh, sau există un dezinteres total în tot acest proces? Cred că dacă am înțelege exact care sunt politicile, dacă e vorba de un joc de putere sau de altceva, ar fi bine pentru că am putea să înțelegem cum am putea să gândim acest uh, nou uh, drum, pentru că am putea uh, lansa o nouă lume în Africa, am putea redefini agenda pentru viitor. Mulțumesc. Mulțumim, Emma, spre domnul președinte. Din partea ALDE, domnul Tacula. Yeah, I use this heavenly language, so Finnish. kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin pahoittelut tässä. Vähän kiireinen ja hektinen aamu, mutta en... Ah, they no finish translation. Okay, so then I try to say something in English. So I, first of all, sorry. Voi încerca să mă exprim în engleză. Mai întâi îmi pare rău că am uh, întârziat. Aș dori să vă spun următoarele. Săptămâna viitoare vom fi la Nairobi. Am înțeles că nu vom încerca să țintim foarte sus, ci din contră foarte jos. Am înțeles de asemenea că s-ar putea să existe un document redactat de OMC și că acesta ar putea fi adus la Nairobi. Însă aș dori să știu care ar putea fi obiectivele noastre, care este uh, rezultatul minim cu care am putea fi satisfăcuți. Pe mine, practic, mă îngrijorează întreg viitorul OMC. Asta dacă nu se ajunge la un compromis sau un acord. Mulțumim foarte mult din partea GUE Helmut Scholz. Herr Vorsitzender, Frau Kommissarin, ich bedanke mich auch. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mulțumesc pentru <clears throat> această prezentare concentrată a situației de la noi când vorbim despre agenda Nairobi și post-Nairobi, asta depinde și de cum arată economia mondială și deci sistemul de comerț la nivel mondial. Eu aș dori să intrați mai în detaliu, poate aici, poate în altă discuție, care sunt pozițiile reale ale unor state mari și să le spuneți pe nume. Statele Unite, China, India, Brazilia, Uniunea Europeană, dar și Columbia, Australia, Noua Zeelandă, Federația Rusă, unde se găsesc care sunt pozițiile lor. Pentru că OMC este un sistem multilateral de comerț, da, însă eu, acolo în spate sunt o serie de economii diferite, cu evoluții diferite și atunci e și o responsabilitatea noastră a Uniunii Europene să aducem un aport. Comerțul trebuie să fie un serviciu pentru binele economiilor, deci a cetățenilor și consumatorilor. Trebuie să-și aducă așadar aportul acest comerț și asta m-ar interesa Cum vedeți pozițiile acestor țări mari care prin greutatea pe care o au, importanța pe care o au, pun presiune asupra celorlalți, pentru că și realitatea din țările africane are de-a face cu modul în care ne prezentăm noi economiile dezvoltate și se pune întrebarea reciprocității este una din întrebările cheie pe care trebuie să le regândim dacă ne gând- vorbim de perioada de după Nairobi. Ce facem? Uh, așteptăm reciprocitate în această liberalizare sau cum analizăm comerțul mondial? Cum domnul Winkler a arătat un aspect foarte important când spune trebuie înțeles, acest, trebuie acceptate de către oameni aceste elemente. Dacă noi includem asta democratic în procesele decizionale în societate, vom registra un eșec și va fi o confruntare nu doar pe comerț, ci pe economie în general. Și vor, vom periclita aceste societăți, lucru care se vede deja în uh, Europa. Avem tendințe naționaliste în uh, Europa, acest lucru se vede clar. Avem probleme politice, economice, sociale. Trebuie să reacționăm, să conștientizăm responsabilitatea noastră față de ceilalți actori ai pieței. Asta o declarație semi, pe jumătate politică, pe jumătate filozofică, dar trebuie să discutăm și probleme de export în agricultură, de acces la piețe, la acordul de reprezentare și transpunerea sa concretă. Trebuie să ne ocupăm de aceste contradicții la nivel național. Și numai dacă ne uităm la ultima decizie a OMC cu privire la subvențiile în agricultură și regulile de proveniență din Statele Unite, imediat în Statele Unite a început o discuție unde nu e clar dacă acest Uh, tip de instanță are posibilitatea de a decide la nivel american, intern. Se pun, uh, se discută anumite standarde, dar ce facem pe viitor când dorim să evaluăm, să elaborăm standarde comune? Poate că nu se discută pe prima pagină a agendei de la Nairobi, dar depinde și cum comunicăm lucrurile. Ca să nu mai lungesc așadar discuția, vom avea și un membru nou, Kazahstanul. Avem no, da, cel puțin unul, vreau să spun. Dar pe acest exemplu vreau să arăt că avem și Uniunea Eurasiatică, Care va fi așadar efectul asupra unei acceptări productive unor astfel de țări în dezvoltarea unei concepții reciproce, pentru că și Kazahstanul va fi nu doar furnizor de materie primă pentru restul lumii, ci vor avea, desigur, ceva de spus în cum se va dezvolta OMC-ul pe viitor. Care e poziția Uniunii Europene? Mulțumesc. Continuăm cu domnul Buchner. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Uniunea Europeană îi place să se considere independentă în OMC și consideră că e un jucător uh, corect și fair. Dar pe 6 noiembrie, reprezentantul Uniunii pe subiectul continuării rundei de la Doha a avut o poziție foarte asemănătoare cu a Statelor Unite. A arătat clar că, Uni- că Uniunea Europeană nu va susține continuarea rundei de la Doha după Nairobi decât dacă sunt îndeplinite anumite condiții și tocmai aceste condiții sunt de neacceptat pentru majoritatea țărilor în curs de dezvoltare. Și acum întrebarea mea, e o poziție corectă pentru Uniunea Europeană? Mai poate ea media între diferitele interese acolo? A doua întrebare. Noua strategie comercială a dumneavoastră are în vedere acest multilateralism al OMC și vorbește de condiții egale pentru toți la nivel global. Astfel de lanțuri de furnizare nu pot fi reglementate doar de acorduri bilaterale sau regionale. UE trebuie să fie interesată ca runda să continue, runda de la Doha, în așa măsură încât să nu supere țările în curs de dezvoltare. Sunteți așadar de acord că pentru UE sunt mai multe aspecte în joc la Nairobi decât pentru Statele Unite? și că deci nu ar trebui să luăm partea americanilor aici. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc și acum doamna Șaranț. Thank you, Chair, and thank you. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim, doamnă comisar, că ați venit, că v-ați găsit timp în programul dumneavoastră încărcat pentru a ne spune care sunt informațiile și cum stăm cu pregătirea în legătură cu această conferință de la Nairobi. Cred că s-au spus multe. Eu am fost la Geneva în 2008, când aproape am încheiat DDA-ul. Dacă l-am fi finalizat, poate că acum n-ar fi trebuit să mai mergem săptămâna viitoare la Nairobi. Însă există aici o lecție care poate fi învățată de pe urma exercițiului de la Geneva din 2008. Dați-mi voi așadar să comentez mai mult pe marginea tacticii. Cred mai întâi că trebuie să fim realiști în ceea ce privește așteptările noastre legate de Nairobi. Pentru mine, elementul cheie este că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol cheie în aceste negocieri trebuie să continuăm uh, a fi văzuți ca parteneri uh, care să conducă aceste negocieri. S-ar putea să nu fie o sarcină ușoară pentru dumneavoastră, pentru că veți purta două bătălii, una cu statele membre și cealaltă cu uh, ceilalți membri ai OMC. Eu cred că s-ar putea să vină un moment în care să reamintim statelor membre că în 2008 uh, ne-am pus de acord asupra uh, unui pachet agricol foarte ambițios la Geneva. Uh, prin urmare, sper că statele membre vor fi gata să vină măcar cu același nivel al ambițiilor uh, ca și în 2008. Ar fi poate interesant uh, să ascultăm din partea dumneavoastră uh, informații legate de ce se întâmplă în Consiliu și care este percepția dumneavoastră legată de atitudinea statelor membre. În același timp, cred că uh, nu doar Uniunea Europeană trebuie să dea rezultate, trebuie să vă asigurați că ne implicăm în relații cu alții care vor și ei să dea rezultate și că vom găsi un pachet care nu va fi DDA, dar totuși un pachet. Și acum un ultim aspect, dacă totul merge rău, asigurați-vă, vă rugăm că uh, Uniunea Europeană nu stă uh, pe prima pagina zearelor uh, ca țapii spășitor. Poate ar fi bine să profităm așadar de experiența din 2008. Vă ținem pumnii. Veți călători cu o echipă foarte bună din partea DigiTrade, prin urmare eu am așteptări foarte mari. Sper că veți putea să ne duceți un cadou de Crăciun frumos de la Nairobi. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumim. Marike? Nu, atunci dați-mi voi să mai adaug și eu uh, trei întrebări. Mai întâi, cred că anul acesta s-a purtat uh, o discuție dacă ar trebui să se țină această întâlnire la uh, Nairobi din cauza uh, securității, însă uh, mereu s-a spus haideți să facem asta în Africa pentru că e un lucru simbolic pentru statele africane. Prin urmare, vă întreb, care este impactul statelor africane, al Uniunii Africane, al Africii de Sud? E un element pozitiv, poate că se organizează conferința Nairobi, pentru că acum africanii sunt mai uh, activi și își doresc un rezultat. În al doilea rând, uh, marele jucător uh, Statele Unite joacă alături de China și Uniunea Europeană. Impresia mea este acum că China stă la galerie la galeria vizitatorilor și nu încearcă să joace un rol activ, ci încearcă să blocheze procesul pe temeiuri economice. Statele Unite blochează uh, jocul uh, uh, din motive politice. Puteți să ne împărtășiți această viziune? Și care ar putea fi posibilitatea de a schimba acest lucru? Apoi Forman este aici, cred că veți avea uh, o discuție cu el. Care este mesajul pe care îl ați putea transmite? Mulțumesc! Îmi cer scuze, am uh, o întrebare suplimentară inspirată de întrebările dumneavoastră, domnule președinte. Uh, mă întreb uh, care este efectul summitului de la Valeta. La această întâlnire s-a vorbit despre schimbarea relațiilor cu statele cel mai puțin dezvoltate, mai ales cele din Africa. Oare asta va avea un impact asupra modului în care va negocia Uniunea Europeană în contextul OMC de asemenea? doamna comisar. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări. Voi încerca să răspund uh, cât se poate de bine, însă uh, trebuie să înțelegeți că unele lucruri se schimbă de la oră la alta, deci nu știu uh, dacă ce s-a întâmplat la Geneva cu ambasadorii care s-au poziționat, a fost același lucru cu întâlnirea miniștilor care a schimbat puțin dinamica. Dar uh, dați-mi voie să răspund mai întâi întrebările dumneavoastră la președinte în legătură cu Africa. Cred că a existat o impresie generală că pentru prima dată am uh, reu reușit să uh, încheiem uh, Doha în Africa. Este un simbolism puternic uh, pe care noi îl susținem. Cred că există multă mândrie și angajamente din partea Keniei ca țară gazdă. Știu că uh, și ministrul de externe al Canadei este o persoană formidabilă, s-a implicat de uh, mult în aceste demersuri, va prezida o parte dintre întâlniri, va încerca să uh, adune alături de ea prietenii săi uh, africani, ceea ce va consolida unitatea Africii cumva. Asta sperăm noi va însemna și că ei sunt uh, gata să lucreze din greu și să găsească o soluție. Uh, am lucrat îndeaproape cu Africa, cu țările ACP, uh, cu care ne-am întâlnit la nivel ministerial. Am încercat să lucrăm cu ele pentru a ne asigura că mergem pe aceeași direcție, ajungând astfel la un compromis bun. Sunt însă state, bineînțeles, individuale în Africa care ar putea avea interese speciale însă pe ansamblu funcționează lucrurile uh, bine. În ceea ce privește ce se întâmplă cu China și Statele Unite, dumneavoastră ați punctat bine uh, situația. India are uh, chestiuni vechi, de exemplu, mecanisme speciale de salvgardare la care să se gândească. Problema a fost rezolvată temporar însă ei insistă în continuare asupra acestui aspect destul de mult. China uh, s-ar putea să se implice încă și mai mult în aceste uh, demers, au un rol important de jucat uh, și atât China cât și India sunt state care de la lansarea acestui exercițiu au ajuns de la state foarte sărace la mari puteri economice. Nimeni uh, nu neagă că încă mai există sărăcie în China și India, dar ele nu mai sunt cele mai sărate, sărace state din lume. Deci uh, își pot asuma o anumită răspundere care vine odată cu creșterea influenței și puterilor în lume. Statele Unite uh, sunt un partener foarte important cu care ne aliem când putem, nu întotdeauna însă suntem de acord în ceea ce privește chestiune multilaterale. Deci sper că și Statele Unite uh, vor avea anumite limitări din cauza politicii interne, uh, dar totuși uh, vor avea o, politică, o politică destul de puternică în legătură cu aceste mers o poziție puternică. Sperăm așadar că vor putea și ei sesiza această posibilitate de a obține prin Obama ca persoană un acord în Kenya. Bineînțeles, voi aduce la în discuții cu partenerii noștri americani acest uh, subiect, nu doar TIP. În ceea ce privește summitul de la Valeta, sincer, eu nu văd uh, să fie aici vreo influență. Există o influență asupra contactului noastre bilaterale cu statele atunci când discutăm uh, EPA și alte aspecte, să zicem, cu Tunisia cumva practic înțelegem că există o dorință din partea noastră să consolidăm economiile statelor din Africa, uh, astfel stopând migrația economică. Însă impresia mea este că acest summit nu va putea influența uh, ce se întâmplă la Nairobi, poate pe viitor. Apoi, domnule Winkler, aș dori să spun că în legătură cu subvențiile la export aveți dreptate. Uh, faptul că Uniunea Europeană redactează un text împreună cu Brazilia și Argentina și cu multe din statele din America Latină demonstrează că am uh, parcurs uh, un uh, lung drum aici. Am reformat destul de dramatic politica noastră agricolă comună, ceea ce ne-a permis să solicităm astfel de reforme, pentru că știm că competiția la export în diverse sectoare agricole dăunează statelor celor mai sărace. De aceea insistăm atât de mult să obținem un acord uh, cuprinzător. Nu ne-am referit doar la aceste subvenții, pentru că asta însemna că doar Uniunea Europeană și aduce contribuția, nu și alți parteneri. Uh, avem o propunere care să implice Brazilia și alte state, uh, prin care solicităm uh, un astfel de efort major uh, și din partea acestor state. Până la urmă e vorba de voință politică, nu de chestiuni uh, juridice. De aceea mi-aș dori să existe toate elementele care vizează exportul și com- concurența. În ceea ce privește transparența, da, aveți perfectă dreptate, vorbim de transparență pe două planuri, vorbim despre transparență în ceea ce privește rezultatele pe care le-am putea obține în ceea ce privește regulile de transparență, predictibilitatea, cunoștințe și așa mai departe, să vorbim și despre transparență în ceea ce privește um, legitimitatea. A fost până acum o, o mare atenție a mass media îndreptată spre ceea ce s-a întâmplat la Paris, ceea ce este bine. Prin urmare, la conferința de la Nairobi lucrurile cumva au rămas în uh, umbră, însă în continuare vor exista reprezentanți din partea societății civile acolo. E minunat că Parlamentul uh, trimite o delegație atât de puternică. Vom uh, putea întotdeauna să vă informăm în mod oral în legătură cu ceea ce se întâmplă. De asemenea, Uniunea Europeană e bine că, în general, uh, susține o mai mare implicare a Parlamentului uh, în acest demers. Alte state nu au această tradiție, deci haideți să vedem împreună cum putem să consolidăm asta și după aceea, pentru că, într-adevăr, subiectul este important. On the uh, post uh, Nairobi. Ceea ce privește perioada de după Nairobi, da, ar fi unul dintre rezultate. Sperăm că vom avea declarații sau concluzii miliale. Sigur că după două vor mai rămâne multe lucruri de făcut și va trebui să găsim un echilibru, să recunoaștem că mai e eh, de muncit, dar că nu mai putem continua ca și până acum. Multe țări vor fi foarte rezervate, nu își vor dori nici, în niciun fel să se spună că Doha a murit, trebuie să fie păstrată în viață, trebuie dus mai departe, dar trebuie totodată să vedem cum luăm decizii, cum mergem înainte și cum discutăm și alte asemenea aspecte. OMC-ul nu mai este ceea ce trebuie să fie dată fiind, dat fiind faptul că lumea s-a schimbat. Trebuie găsit un echilibru, trebuie spus că da, continuăm să ne implicăm să soluționăm unele aspecte, dar trebuie să facem loc, să găsim un uh, echilibru și va fi foarte delicat să găsim acest loc în declarația pentru viitor. Dar am reținut ceea ce ați spus și vom face tot ce putem. Problemele de agricultură sunt de asemenea foarte importante. Discuțiile pe care le-am avut cu multe țări din America Latină, dar și Noua Zeelandă și Ne credem că există oarecare susținere, mă rog, oarecum pasivă, dar există pentru propunerile Uniunii și pe asta sperăm. <clears throat> sperăm că se va lucra. Însă nu există încă un text, ceea ce e de neacceptat. Ce se întâmplă dacă nu reușim? Ă, sunt șanse să nu reușim, da, șansa eșecului e prezentă. pare rău că nu vă pot spune ceva mai optimist. Dacă nu se ajunge la niciun acord, vom vedea ce trebuie, de fă- ce trebuie făcut. Va fi o perioadă de doliu, dar apoi trebuie să ne reîntâlnim și să vedem ce eforturi putem face. Să nu putem continua la nesfârșit cu aceeași agenda, cu același blocaj, în special prin anumite state mari care nu sunt dispuse să implice. Uniunea Europeană e foarte implicată, am avut multe discuții în Consiliu și cu miniștri de cel puțin 3 sau 4 ori și și cu reprezentanții. Uniunea Europeană e unită și deci ne avem, ne bazăm pe susținerea 28 de state membre și cred că și a Parlamentului și asta ne dă un rol, o voce puternică dar suntem doar 28 într-un grup de 161, ceea ce nu e tocmai suficient. Bine, vom încerca să intensificăm eforturile și să insistăm pe lângă prietenii noștri. Vom avea timp pentru a ne întâlni cu prietenii noștri, va exista multe ședințe bilaterale. Nu cred că poziția Chinei va fi pe ordinea de zi, pentru că Uniunea Europeană e singurul grup care are o lege care spune că China nu e o economie de piață. Fine, despre asta vom mai discuta anul viitor cu Parlamentul. Deocamdată, haideți să rămânem pe agenda de la Nairobi. Încercăm așadar să evităm acest dezastru. nu suntem încă gata să declarăm decesul Doha. Fiecare țară are alt motiv pentru care nu e foarte implicată. Am văzut implicații uh, foarte pozitive ale unor țări sud-americane, ați spus-o și dumneavoastră. Alte țări, precum Noua Zeelandă, încearcă să joace un rol important Vom vedea când ajungem la fața locului pe ce țări ne putem baza. Și există diferitele constelații, G33, țările africane, țări care se bucură de susținere Kazahstan a devenit deja membru cu drepturi de plină, ceea ce cred că e bine și pentru ei și pentru noi, cu cât mai multe țări, cu atât mai bine. Încă e greu de spus ce înseamnă asta pentru Kazahstan și cum vor juca. Nu, știu, nu cred că vor juca un rol prea mare. Vor încerca să găsească o cale de mijloc cu alții. Însă, e bine că vom ura bun venit unor vechi membri, Liberia și Afganistan, vor deveni membri cu drepturi de pline Ceea ce e bine, cum spuneam, cu cât mai multe țări, cu atât mai bine. Lider, cred că ți-am răspuns. Suntem uniți la nivel european. Nu există competiție internă, nu prevăd uh, dificultăți. Știm ce vrem, știm ce putem obține. Putem face foarte multe, dar nu putem face singur Nu putem accepta uh, un rezultat unde se vorbește doar de subvenții la export. Și asta nu va duce la o reformă a sistemului dacă rămânem uh, pe poziția actuală. Deci vom comunica ce facem, bazez pe ajutorul Parlamentului și vom folosi aceste contacte pentru a cere o angajare continuă și a găsi un rezultat. Am uh, abandonat un rezultat uh, ideal, o rezoluție completă. Am mai tot sperat măcar la un pachet mini-doha până în urmă cu câteva luni, dar acum am rămas cu mai nimic. Câteva aspecte minore despre transparență, dacă ne putem pune de acord pe competitivitate în domeniul exportului, tot ar fi ceva. Nu ar fi mare, dar ar fi important pentru țările în curs de dezvoltare. Pe asta insistăm până în pânzele albe și sperăm că putem ajunge la un acord. O declarație orientată spre viitor și odată ce vom avea acel lucru, sper să avem un moment de reflecție și să vedem cum folosim aceste aspecte și ce puncte punem pe ordinea de zi. Sunt mulți candidați în această dezbatere și aici ar fi din nou foarte util să avem o poziție a Parlamentului. Sper că am răspuns unor întrebări sau majorității întrebărilor. Situația evoluează de la o oră la altă La Geneva aștept să ne întâlnim acolo și apoi vom avea și o dezbatere post-mortem sau un debriefing anul viitor. Mulțumesc, doamna comisar. Sper că ne vom reîntâlni anul viitor un pic mai optimiști și să vedem cum continuăm. Vom lucra împreună, delegația Parlamentului împreună cu Comisia. Mulțumesc mult!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 Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, vă rog să luați din nou loc. Trecem la punctele 5 și 6 de pe ordine de zi dezbatere comună și vom discuta două rapoarte, avize pe două inițiative, propuneri de inițiative uh, asemănătoare necesare pentru a acoperi partea comercială a acordurilor de asociere cu Moldova și Georgia. Se pare că sunt subiecte necontroversate. Există doar trei amendamente. Le voi da cuvântul celor doi raportori și apoi raportorilor din umbra. Domnul Scholz despre Moldova. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi de la prezentarea ultimului meu raport, în 19 noiembrie aici, am fost legă, strânsă legătură cu președinția Consiliului, ne-am discutat aceste proceduri. Înainte de a mă referi la propunerea în sine, înainte de a vă spune concret ce aș dori să propun, aș adăuga că ieri seară m-am întors de la Moldova. Am fost acolo o zi și jumătate și trebuie să spun că ceea ce am spus de pe 19 s-a înrăutățit. Situația socială, economică, politică este caracterizată de contradicții grave între diferitele forțe politice Situația socială a cetățenilor se înrăutățește pe zi ce trece, corupția crește pe zi ce trece și am fost acolo uh, analizând și un uh, proces pentru unul din liderii opoziției care spunea despre situația cetățeni și-a exprimat părerea despre poziția uh, socială, situația socială din țară și pentru asta a fost închis și eu cred că trebuie să verificăm dacă nu am putea să ne legăm de clauzele de securitate pe care le discutăm acum, care sunt în interesul dezvoltării Moldovei, sigur, și noi dorim să contribuim dar poate ar trebui suspendate la un moment dat aceste proceduri, dacă situația o cere. Asta încercăm să spun pentru că trebuie să înțelegem situația complexă despre care uh, vorbim. După discuțiile avute cu președinția, am hotărât să vin cu două amendamente. Asta la propunerea comisiei. Primul amendament vorbește de obligațiile Uniunii de a organiza consultări cu autoritățile din Moldova. Acest lucru a fost negociat deja și convenit între toate cele 28 de state membre și în acord cu Moldova, articolul 116 uh, din acordul de asociere. Deci mi se pare justificat ca această uh, formulare să se reflecteze și în regulamentul cu privire la implementarea clauzei. Mai cred că ar trebui să găsim o soluție și al doilea amendament încearcă să armonizeze uh, terminologia cu cel din acordul de asociere. E o formulare da, complexă care trebuie să arate obligațiile și condițiile mai în detaliu ca să vorbească și de mecanismul de prevenire a acestor elemente. Sper că colegii vor fi de acord, chiar dacă e un pic diferit de ceea ce am spus data trecută. Sper că vi se par utile și dumneavoastră și că le puteți susține. Președinția a propus amendamente identice în Consiliu și au fost adoptate ieri în Coreper. Dacă am putea merge și noi în această direcție, să adoptăm cele două amendamente, am putea încheia această procedură legislativă prin acord în primă lectură și atunci n-ar mai fi necesar să avem alte negocieri tripartite. De aceea sper că veți putea vota pentru aceste amendamente astăzi când se vor supune la vot. Mulțumesc! Asta despre Moldova. Pare rău că vizita ta nu s-a încheiat cu o părere mai optimistă și despre Georgia, domnul Landsbergis. Uh, Într-adevăr, situația este foarte asemănătoare cu uh, cea raportată de domnul Scholz în Moldova. Singurul aspect este că Georgia nu se află într-o situație atât de dificilă ca și Moldova și Georgia a fost lăudată ca unul dintre statele dintre cele trei state care mm, implementează acordul de liber schimb aprofundat cât mai uh, rapid, cel mai rapid și uh, avansează foarte rapid. Am decis însă să depun un amendament tehnic care uh, detaliază raportările comisiei, obligațiile comisiei de raportare mai în detaliu ca și în cazul Moldovei, președinția a propus un amendament identic și a fost adoptat de Coreper ieri. S-a mai făcut un amendament la propunerea comisiei care vine din comisia Agri, un amendament la considerentul care se aplică anumitor produse Mie mi se pare că aceste specificații sunt suficiente reflectate și în uh, termenii de punere în aplicare. Și uh, aceste amendamente mi se pare că nu îmbunătățesc în niciun fel propunerea Comisiei. Mm, așadar, îndemn Comisia să susțină amendamentul meu și să resping amendamentul Comisiei Agri. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră pentru Moldovia, domnul Winkler. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc colegului nostru Helmut pentru raportul său, pentru munca sa. Aș dori să fac două observații. În primul rând, tehnice legate de cele două amendamente. Nu cred că este foarte mult de explicat și că mulțumesc raportului pentru ceea ce ne-a spus nu este vorba de prevederi noi, avem a, uh, a, prevederi similare în acordurile cu Republica Corea. Deci este vorba de amendamente necesare și PP-ul le susține, sper și Comisia. A doua mea observație se leagă și vă mulțumesc pentru prezentarea experienței dumneavoastră în Moldova. Bineînțeles, este un stat care trece printr-o situație extrem de grea și este foarte ușor de înțeles că ceea ce s-a întâmplat în Ucraina a avut uh, repercusiuni asupra unor uh, state din Est uh, și, în primul rând, Moldova, unde există un conflict înghețat în Transnistria pe care îl cunoaștem foarte bine. De asemenea, în mandatul anterior, Comisia INTA a susținut încheierea acestui acord de liber schimb. Acum susținem și celelalte procese. Noi ceea ce facem este să susținem Republica Moldova în calea sa către Uniunea Europeană, pentru că calea sa europeană este periclitată acum. Și bineînțeles că Moscova imediat a răspuns la semnarea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană prin sancțiuni comerciale și suspendarea comerțului și introducerea de interdicții. Trebuie să fim foarte precauți atunci când evaluăm presiunile sau acțiunile pe care uh, trebuie să le avem către Chișinău. Uh, pentru că într-o situație în deteriorare trebuie să fim foarte precauți. Eu cred că clasa politică, chiar și cu probleme de corupție care există, cred că există un grup solid acolo care este pro-Uniunea Europeană și uh, cel puțin o parte a societății civile din Moldova este, este favorabilă Uniunii Europene și această, aceste părți ale societății civile și ale mm, clasei politice trebuie să fie susținute. Vă mulțumesc din partea Socialiștilor și Democraților, domnul Danti. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc raportorului pentru informațiile pe care ni le-a dat în legătură cu situația politică din Moldova. Eu aș dori doar, după dezbaterea din ultimele săptămâni, să exprim uh, acordul grupului nostru cu aceste propuneri de a susține uh, aceste măsuri de, ca urmare a intrării în vigoare a acestui acord. Susținem amendamentul raportorului. Pentru că avem o dezbatere comună și colega mea, Moisa, mi-a cerut să uh, exprim și susținerea sa uh, pentru amendamentul domnului Landsbergis în legătură cu Georgia, care susține așadar amendamentul dumneavoastră. Jetzt sehe ich keine weiteren... Mulțumesc. Nu văd alți raportori din umbra, cum Emma, dorești să adaugi ceva? We support... Da, susținem raportorii pe aceste teme. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Alte observații, intervenții? Da, dumneavoastră veți primi. Veți vorbi bine. Dacă nu, atunci comisia. Domnul Demos Bataris, șef de unitate. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia nu are foarte mult de spus uh, pe aceste dosare salutăm munca raportorilor, raportorilor din umbră și a secretariatului și intenția de a încheia aceste discuții fără trialoguri, ceea ce va permite instituțiilor noastre să pună în aplicare aceste acte cât de curând posibil. Comisia acceptă amendamentele raportorilor pe dosarele Moldova și Georgia în plus, în ceea ce privește amendamentul Comisiei Agri la considerentul 8 al regulamentului pentru Georgia, Comisia este de acord cu raportorul că este superflu, dat fiind că mecanismul se referă doar la lista din anexa relevantă la acord. Așadar, comis, nici comisia nu vede niciun fel de plus valoare în menționarea acestora explicit. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Dau din nou acum cuvântul raportorilor, domnul Scholz. Da, mulțumesc colegilor pentru observațiile lor. Mă bucur că mergem în aceeași direcție. Un răspuns scurt domnului Winkler în legătură cu cadrul politic pentru problema Moldovei. Sunt de acord că este vorba de o situație complexă Însă, din câte am înțeles din discuțiile mele cu ambasadorul nostru, am avut o uh, întâlnire foarte îndelungată și mi-a explicat cum se examinează cauza democratică acolo și anume că imaginea Uniunii Europene ca un partener puternic pentru a abordările de a rezolva ă, contradicțiile interne este periclitată. Așadar, trebuie să fim mai atenți pentru a vedea când să acționăm, pentru că cred că nimeni nu își dă seama că noi ne pierdem poziția și felul când, cum suntem văzuți și de asemenea ne pierdem și un partener în interesul cooperării pentru cetățeni. Deci, din partea tineretului, există o speranță foarte mare ca Europa să, încear, să încerce să influențeze situația politică și, din păcate, nu este vorba de diviziunile clasice stânga-dreapta, Vorbim aici de comportamentul politic uh, de oameni care se opun unei persoane, indiferent dacă este în, la putere sau în opoziție. Deci, situația este complexă și cred că ar trebui să lucrăm mai mult pentru o cooperare economică mai bună între Uniunea Europeană și Moldova, pentru a se vedea că uh, contribuim la o soluție în interesul dezvoltării Moldovei. Mulțumesc, domnul Lanzbergis. Da, deja s-a spus totul, deci uh, aș dori doar să mulțumesc raportorilor din umbră, uh, funcționarilor INTEA, grupului, pentru toată munca lor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Avem acum voturi și după aceea vom vota astăzi asupra acestor uh, rapoarte și după aceea votul în plen în ianuarie. Am încheiat acum punctele 5 și 6 de pe ordinea de zi și acum trebuie să anunț o pauză până la sesiunea de vot care va, încete, va începe la 10.45 fix, 10 și 45 de minute fix. Okay. Dear colleagues, it's... Stimați colegi, este 10.45 și continuăm cu punctul 7, primul vot. Înainte de a vota acest raport, dați-mi voie să facem o verificare a sistemului de votare. Sper că aveți cartelele de vot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 Abstimmung 24. Votul s-a încheiat, 24 de voturi exprimate și toate lucrurile par să fie în regulă. Punctul 7. Raportul pe care l-am discutat astăzi cu privire la modificările în cazul Republicii Moldova, două amendamente. Primul amendament, cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm întregul raport, mă așa cum e modificat, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. și rezoluție legislativă, vot electronic. Deschidem votul. Votul s-a încheiat. Unanimitate. Felicitări. Următorul raport, punctul 8. Situația asemănătoare. Vorbim despre Georgia acum și avem amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Și un amendament din partea Agri, cine pentru, potriva, abțineri, respins. Raportul, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și vot electronic, privire la rezoluția legislativă. Votul este deschis. Votul s-a încheiat. 29 pentru, felicitări. Trecem la punctul 9. List privire la transparență, accountability și integritate, responsabilitatea și integritatea instituțiilor Amendamentele compromis 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentele compromis 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 12 pe două părți. Prima parte, cine e pentru? Potrivă. Abținere. Se adoptă. Verificăm. Prima parte, verificăm electronic. Deschis votul. încheiat votul. Se adoptă. Ați văzut, bine. Partea a doua, cine pentru? Împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 14, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis 3, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 5. Nu, cer scuze, spune președintele. 22. Cine e pentru? Potrivă. Abțineri. Respins. 5 pentru, potriva, abțineri se adoptă. Am putea avea în completare amendamentul 30, cine e pentru, potriva, abțineri se adoptă. Amendament de compromis 6. Cine pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament de compromis. Nu, amendament 45. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament de compromis 7. Cine e pentru? împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 8, amendament de compromis 8, cine e pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 53 acum, pe părți, prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A doua parte, așadar, la amendamentul 53 am deschis votul, am încheiat votarea, nu se adoptă. Ajungem la 54. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar mai verificăm mai bine. Deci 54. Deschis votul. Am încheiat votul. Se adoptă. Și întregul text, vot electronic. Deschidem votul. Încheiat votarea. 33 pentru se adoptă. Trecem la punctul 10. Strategia privind la Asia Centrală. Amendament de compromis 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament de compromis 2. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8, cine pentru, Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament de compromis 3. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament de compromis 4. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament de compromis 5. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament de compromis 19, nu scuze, amendamentul 19 pentru, potriva, abțineri. Se adoptă. Amendament de compromis 6 pentru, potriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru, potriva, abțineri. Se adoptă fundamentul 26 pentru potriva abțineri se adoptă. 27 ce pentru potriva abțineri se adoptă. Fundamentul 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. Fundamentul 31 pentru împotriva, abțineri. PP-ul puteți să pentru, atunci este adoptat. Și supunem la vot întregul aviz, vot electronic, am deschis votarea. Votarea s-a încheiat. 34 de voturi pentru. Felicitări, domnule Borelli. Și mai avem ultimul vot. Punctul 11 de pe ordinea de zi. Vorba de un aviz despre Kosovo. Nu există amendamente. Domnul Steinfeld spune să votăm pentru. Așadar, vot electronic. Deschidem votarea. Votarea s-a încheiat. Ne va apăsa prea târziu, redeschidem votul. Acum am registrat toate voturile, s-a încheiat votarea și avem 32 de voturi pentru felicitări domnului Sienfeld. Mulțumesc pentru vot. Trecem la punctul 12 acum. urmare a audierii cu privire la un acord Australia și Noua Zeelandă. Dragi colegi, dragi oaspeți, dacă părăsiți sala, vă rog să faceți în liniște. Punctul 12 de pe ordinea de zi, un posibil acord comercial Australia și Noua Zeelandă. Știți că am avut o audiere foarte interesantă și în acel context, domnul Caspari a pregătit un raport pentru Australia și Noua Zeelandă și îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Ședința anterioară am supus la vot textul cu privire la o, o, o întrebare orală pentru comisie și acum am pregătit un proiect de rezoluție Mulțumesc tuturor colegilor care mi-au transmis ideile lor deja și propun să folosim această vacanță de iarnă să vedem ce alte idei au colegii din alte grupări pentru a putea avea discuția în plen apoi cu această rezoluție. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care au participat până acum. Vă stau la dispoziție pentru orice idei și alte propuneri. Președintele, acum dăm cuvântul reprezentanților grupurilor. Carolina, mulțumesc, dragi colegi, dragi colegi, mulțumesc domnule raportor pentru munca sa. Cât privește rezoluția, am convenit de curând, am convenit cu privire la o întrebare orală de comisie, cu privire la eventuale negocieri cu Australia și Noua Zeelandă. Textul rezoluției se referă la câteva puncte importante, printre altele cererea unei evaluări a urmărilor care să arate ce avantaje ar avea un astfel de acord, protecția proprietății intelectuale și a indicațiilor de proveniență geografică, Alineatul 8, care se referă la domeniul agricol și aspectele legate de aceasta, e de salutat pentru că e vorba de unul din cele mai sensibile domenii aici. La punctul 6 sunt numite diferitele sectoare și se, referă, se vorbește de rezervele Uniunii la anumite uh, sectoare și aici vom uh, cere un amendament care vorbește prezervarea serviciilor publice. Vom propune și aici un amendament, deși baza e bună, pentru că vrem să vorbim de un forum al societății civile care să supravegheze implementarea și respectarea drepturilor omului, standarde sociale, de mediu și așa mai departe. La alineatul 11 vom mai veni de asemenea cu o modificare care va cere ca negocierile să se desfășoare transparent și incluzând societatea civilă. În modul general, sunt foarte mulțumită de, acest, de această primă versiune și sunt sigură că până la sfârșit ne vom pune de acord pe o versiune bună. Mulțumesc, Carolin. Emma? Uh, well, thank you to the rapporteur for the work that he's been doing. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru munca sa. Cred că e o cale pozitivă pe care am purta, putea o purta și noi susținem acest demers pentru că credem că trebuie să ne consolidăm legăturile cu aceste state. Cred că putem face asta repede, pentru că nu mai putem ignora faptul că trebuie să ne extindem în sfera comercială înspre uh, Pacific. Sunt și alte acorduri comerciale în această zonă care au uh, mers mai departe. Ar trebui însă să ne stabilim uh, prioritățile, comerț electronic, oportunitățile pentru IMM-uri, comerțul cu servicii și așa mai departe. Poate ar trebui să avem și niște acorduri agricole. Trebuie însă să ne axăm și pe transparență, asta pentru toate uh, negocierile noastre viitoare. Însă trebuie să ne asigurăm și că Comisia alocă resursele necesare pentru a putea să ne atingem aceste obiective. Însă perspectivele arată bine și cred că am putea negocia acordurile cu aceste state destul de repede. Mulțumim, domnul Tacola. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Caspari pentru munca sa eficientă în ceea ce privește proiectul de rezoluție. Săptămâna trecută am avut o audiere în ceea ce privește relațiile comerciale între Uniunea Europeană și Australia și Noua Zeelandă. Australia și Noua Zeelandă sunt uh, două din cei șase membri în care nu au acces uh, la piața europeană face ca acești doi parteneri să se întrebe de ce nu am început uh, cooperarea în acest domeniu mai devreme. Mă bucur însă să văd că avem un interes comun acum să lansăm negocierile. Prin deschiderea lor, sper că vom putea fi uh, eficienți uh, cât privește aceste acorduri. Agricultura va fi unul dintre subiectele majore din aceste discuții și trebuie să ne asigurăm că capitolul agricol din acest acord va fi um, echilibrat și că vom putea găsi un anume acord pentru ambele părți. Va trebui să ne asigurăm nu doar că Australia și Noua Zeelandă vor avea avantaje, ci că vom avea și noi Uh, acces efectiv la piețele lor. În acest moment aș dori să îi mulțumesc domnului Caspari pentru acest proiect și sper că cooperarea noastră eficientă va continua. Vă mulțumesc, domnul președinte. Nein? Nein. Dann haben wir auch alți vorbitori văd că nu avem, nici raportor din umbră. Și atunci dau cuvântul Direcției Generale Trade, doamna Diana Conia, Head of Unit. Uh, thank you very much. Uh, uh Diana Concia couldn't uh, make it. Mulțumim, colega mea n-a putut veni la timp, așadar voi vorbi eu numele DigiTrade. Luăm notă de această rezoluție, de acest proiect și așteptăm amendamente în care ar putea fi înaintate de uh, grupurile politice. Minunat, spune domnul președinte. Dăm din nou atunci cuvântul raportorului Daniel. Uh, yeah, so uh, thank you very much for the... Uh... Mulțumesc foarte mult pentru marea contribuție a Comisiei Europene. Sper că asta va îmbunătăți textul. Mulțumesc și colegilor uh, pentru comentarii. Cred că avem acum uh, timp să înaintăm niște amendamente. Interesul meu ar fi următorul. În strategia comercială a Comisiei s-a menționat uh, necesitatea de a încheia aceste acorduri. M-aș bucura ca Parlamentul să rezolve această chestiune repede. Vă mulțumesc pentru contribuție și voi încerca să găsesc un text bun și echilibrat până la urmă. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnul președinte Daniel. Uh, termenul de înaintare a amendamentului este 11 ianuarie deci aveți timp în vacanța de Crăciun să reflectați la posibile amendamente. Pe 11 ianuarie, așadar, la ora 18 și trecem apoi uh, la uh, votul rezoluției pe 31 ianuarie. Punctul 13. Situația negocierilor în curs din cadrul trilogului. Astăzi începe un nou trilog cu Mariette Sharke ca raportor. Asta imediat ce se încheie întâlnirea comisiei. Monitoring. Punctul 14. Grupurile de monitorizare. Avem un principiu clar cu privire la aceste grupuri de monitorizare care sunt uh, strâns legate de uite, Au, au avut loc mai multe ședințe de data trecută până acum. ASEAN fusese prima. ema, dorește să ne spună ceva. De, on first... Mulțumesc. Monitoring group. Grupul ASEAN s-a întâlnit uh, pe 1 decembrie pentru prima dată. Uh, eu uh, dau acum grupul informații în numele David Martin care nu a putut fi aici. Am vorbit atunci despre Myanmar, uh, uh, Laos, iar Singapore și Thailanda au uh, grupurile lor. Pe 1 decembrie, grupul de monitorizare ASEAN s-a întâlnit pentru a discuta Filipinele și Birmania. În ceea ce privește Filipinele, am avut o discuție cu reprezentantul din partea DigiTrade în legătură cu anunțul recent că Uniunea Europeană va deschide negocieri uh, pentru un acord de liber schimb. Am discutat mai ales uh, care sunt ambițiile noastre. Se pare că Relațiile dintre Filipine uh, și Uniunea Europeană nu sunt prea bune, însă există potențial de a obține niște acorduri în ceea ce privește achizițiile publice sau serviciile. Uh, în discuția cu Comisia va fi important uh, să aflăm mai în detaliu care sunt interesele și potențiale beneficii pentru Uniunea Europeană. Am discutat și importanța integrării Filipinelor în această sferă de influență și Apoi trebuie să vedem dacă chiar se va putea semna un astfel de acord. În ceea ce privește Birmania, am semnat niște, uh, am discutat niște posibilități uh, de a semna un acord. Se vorbește și despre un capitol cu privire la dezvoltare în acordul cu ei. Convențiile uh, și acordurile multilaterale sunt cele luate în calcul acum. De asemenea, ne-am dorit ca Comisia să publice o evaluare de impact cât se poate de repede. În cel din urmă, a fost foarte încurajator să auzim că Comisia uh, propune Birmaniei ca uh, sistemul cardurilor de investiții să fie inclus uh, în acord. Grupul de monitorizare se va întâlni din nou atunci când se va fi făcut suficient progres pentru a putea fi discutat. Mulțumesc! Mulțumim! Sunt comentarii? la acest raport? Nu? Atunci trecem la Ucraina, domnul Landsbergis. Nu, mă scuzați-mă, domnul președinte. Aș dori să mulțumesc pentru raport. Avem o întrebare legată de mandatul pentru negocieri. Știm că uh, Filipinele uh, vor deschide negocierile comerciale. Ați discutat uh, felul în care am putea uh, Uh, asigura transparența mandatului pentru ca Parlamentul, ca și publicul larg, să poată să urmărească acest uh, mandat, uh, mandatul inițial și mandatul pe care îl avem la această etapă a negocierilor. În nombre del... După cum am spus, intervin în numele raportorului David Martin, care nu poate să fie prezent. Nu am fost la grupul de lucru Așadar, nu pot să răspund în numele său legătură cu ce s-a întâmplat acolo. Da, Helmut, ai desigur dreptate, baza reprezintă mandatul ASEAN. Întrebarea dacă va fi modificat și apoi, sigur, Consiliul ar trebui să se miște ca să ducă lucrul la bun sfârșit. Și acum, Ucraina, domnul Landsbergis. Ce? Uh, indeed, we have a, uh, had a monitoring group. Uh... Da, am avut o întâlnire cu grupului de monitorizare săptămâna trecută, chiar la timp, la o zi după cea de-a cincea rundă de discuții uh, trilaterale între miniștri. Am discutat uh, starea de fapt a negocierilor dintre Rusia și Ucraina. S-a discutat impactul asupra celor două economii, precum și posibilele măsuri uh, luate de Rusia care par a fi inevitabile. De la lansarea acestor negocieri s-au uh, organizat 19 uh, întâlniri până acum la nivel ministerial în legătură cu chestiune tehnice, însă fără niciun rezultat. Uh, 20 de experți sunt implicați în aceste întâlniri. Este o situație unică, se negociază cu un stat terț. Potențialul impact uh, al unui acord de uh, asociere și aici pot să spun că au existat anumite temeri nefondate. Sunt uh, chestiuni tehnice care ar putea viza trei aspecte, chestiuni sanitare și fitosanitare, cooperarea vamală, iar Rusia uh, insistă asupra unor chestiuni uh, precum cele energetice, însă ele de obicei se discută în bilateral, nu în cazul uh, unui astfel de acord de liber schimb. Partea rusă pe 1 decembrie a propus anumite amendamente destul de neortodoxe unele, de exemplu obligația ca Ucraina să preia toate restricțiile adoptate de Rusia, să le respecte. Asta ne însemna ca Ucraina să impună același eh, embargo eh, eh, precum cel al Rusiei. Să nu uităm, Rusia a primit un astfel de embargo din partea Uniunii Europene după anexarea Crimeei. Ar trebui să fie obligată Ucraina de asemenea să nu respecte standardele energetice impuse de uh, Uh, Uniunea Europeană. În ciuda acestor presiuni, uh, Ucraina și Uniunea Europeană rămân uh, deschise la negocieri ulterioare cu Rusia. Aș dori să vă reamintesc și că acest acord între Uniunea Europeană și Ucraina va începe să fie aplicat provizoriu de la 1 ianuarie. Mulțumim foarte mult, domnul președinte. Într-adevăr, ne este foarte clar care este situația și care va fi ea. în urma acestor uh, discuții tripartite. Helmut. Mulțumesc. Sunt de acord că chestiunea este una complicată. Mă întreb numai, pentru că ați menționat uh, chestiune energetice, dacă ați avut ocazia să discutați la ultima întâlnire, la care eu n-am putut participa, uh, problema centralelor nucleare din uh, Ucraina. Ele sunt uh, aduse în uh, discuție, există o responsabilitate internațională de a informa statele vecine și alte state în legătură cu aceste centrale. Pentru că se vorbește despre modernizarea și continuarea producției de energie nucleară care ar trebui diminuate însă Ucraina continuă să producă energie astfel, deși există anumite obligații din partea comunității internaționale care spun contrariul. Poate lucrurile sunt puțin diferite față de ceea ce discutăm cu rușii, însă firește că există o legătură. Ați avut ocazia să intrați în astfel de detalii pentru că Aș vrea să știu cum tratăm în Parlament această chestiune. Mulțumesc, Helmut. Nu, nu s-a discutat. S-a menționat doar că energia nu este parte a discuțiilor trilaterale și că n-ar trebui să le purtăm chiar dacă Rusia insistă. Deci, din perspectiva noastră, încă uh, e vorba despre o chestiune bilaterală care trebuie discutată între Ucraina și Uniunea Europeană. Foarte bine doamna Sanes nu este aici în legătură cu celălalt uh, dialog tripartit, o înlocuiește cineva, nu. Bun, atunci Rusia, domnule Tacula, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați uh, colegi, uh, ca și raportor permanent pentru Rusia, aș dori să vă spun în care sunt comentariile legate de activitatea uh, grupului nostru pe care l-am organizat luni. Discuția noastră s-a axat în principal pe uh, impactul interdicției uh, și embargoului rusesc asupra produselor agricole europene. După cum știți, în august 2014, rușii au adoptat un embargo la import în ceea ce privește produsele agricole din Uniunea Europeană. Acest embargo va Uh, fi păstrat până cel puțin în august 2016. Uh, Acest uh, embargo a avut un impact major asupra Finlandei și Poloniei, printre altele. Sunt tot fel de produse pe care noi le-am exportat în Rusia înainte de interdicție. Principala problemă este că produsele pe care le exportam în Rusia sunt produse procesate cu o mare profitabilitate. Iar acum se deschid piețe Uh, noi doar pentru bunurile care aduc un profit mai uh, mic. Polonia a reușit să-și găsească noi uh, piețe, însă a fost obligat să reducă Uh, prețurile, așadar cifra de afaceri pe aceste piețe e mult mai mică decât era pe piața rusească. Pentru statele Baltice și Finlanda, găsirea de noi piețe a fost uh, mai greu de realizat, însă am, ne-am bucurat să remarcăm faptul că Uniunea Europeană a alocat 500 de uh, milioane de euro pentru a susține producătorii agricoli europeni. Din această sumă, 420 de milioane de euro vor fi distribuiți tuturor celor 28 de state membre pentru uh, sectoarele uh, uh, de creștere a porcilor și sectorul lactat. Rusia are anumite angajamente față de OMC pe care le-a încălcat de câteva ori uh, și asta și prin niște restricții din 2012-2013 și asta independent de conflictul din Ucraina. Ca membru al OMC, Rusia nu a fost un membru extrem uh, de grijuliu, iar acum, înainte de Nairobi, ne gândim că Rusia uh, s-ar putea să cauzeze probleme suplimentare în negocierile care deocamdată uh, au fost destul de invizibile. Aș dori de asemenea să subliniez recentul embargo de import al produselor agroalimentare din Turcia. Acest embargo va intra în vigoare de la 1 ianuarie însă putem presupune deja că Turcia se află în aceeași situație uh, ca și noi în 2014, adică încearcă să-și găsească noi piețe pentru produse. Aceste produse s-ar putea să ajungă în Uniunea Europeană, așadar chiar uh, sper că Comisia urmărește îndeaproape această situație. Din cauza acestei situații nefericite cu Rusia, ne-am dat seama că am făcut uh, prea multe solicitări din partea unui singur uh, comer un partener comercial. Prin urmare, subliniem importanța de a avea mai mulți parteneri comerciali uh, decât să ne axăm doar pe unul. N-am fi astfel așa de vulnerabil dacă ar apărea uh, schimbări într-o anumită zonă a piețelor. Sper ca pe viitor să fim mai înțelepți, înțelepți Uh, și sperăm ca noile acorduri de liber schimb să deschidă noi piețe pentru produsele Uniunii Europene. Acestea sunt uh, observațiile mele legate de activitatea grupului de monitorizare. Domnul președinte, mulțumim. Domnul Fisas, doriți să spuneți ceva în legătură cu Columbia? Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte am avut întâlnirea grupului de monitorizare cu câteva zile în urmă. Problema este că nu este foarte clar dacă parlamentele Columbiei și Perului vor adopta acordul cu Ecuadorul. Este aspectul cel mai important. Lucrurile merg mai lent decât se anticipa și nu știm dacă procesul se va încheia în cursul anului 2016, după cum anticipam. Deci, Ecuadorul trebuie să beneficieze de aceleași condiții ca și Columbia și Peru, fără îndoială, aceleași condiții comerciale. În ceea ce privește Perul, există anumite probleme cu exportul de banane care au depășit eh, pentru al treilea an la rând eh, limita stabilită în acord. Cu toate că acest lucru se pare că nu afectează excesiv piața pentru că Columbia nu ajunge la acest nivel și nici alte state. Deci în contextul global al exporturilor către Europa nu există un dezechilibru, însă trebuie să examinăm uh, acest lucru pentru că uh, Perul acum este vigilent pentru că Ecuadorul va avea o producție foarte mare de banane. Nu știm însă acum cum să ne asigurăm dacă uh, se întâmplă ceea ce trebuie să se întâmple, pentru că comisia nu pare să fie foarte interesată să urmărească tema. Noi nu, la Parlament nu avem mijloacele de a monitoriza lucrurile și există o anumită problemă pentru că nu știm dacă se îndeplinesc condițiile de pe foaia de parcurs. Da, și eu confirm ceea ce a spus domnul Fisas, pentru că, într-adevăr, ni se pare fundamental să ca Ecuadorul să poată adera la acordul pe care îl avem Uniunea Europeană cu Peru și cu Columbia, însă de asemenea considerăm că este important ca foaia de parcurs să fie pregătită de către Ecuador și să conțină aceleași condiții recunoscând că situația Ecuadorului nu este aceeași și că progresele Ecuadorului sunt importante, însă, bineînțeles, noi apărăm o politică comercială și în toate acordurile noi, unde relațiile dintre comerț, durabilitatea și dezvoltarea durabilă să existe și să fie să meargă împreună Așadar, sperăm că se va rezolva acest lucru și că Perul și Columbia vor aproba aderarea Ecuadorului. Pentru că Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze legăturile comerciale, economice, sociale și pe care țin de drepturile omului cu America de Sud. Vă mulțumesc și în ceea ce privește faie de parcurs și în ceea ce privește ultimele evoluții în legătură cu aderarea Ecuadorului, trebuie să monitorizăm situația. Poate să facem câțiva pași în direcția Comisiei. Acesta a fost raportul grupurilor de monitorizare. Trecem la 15, diverse. Aici aș dori să vă atrag atenția că nu am votat astăzi despre TISA, așa cum am avut de gând inițial, Vom face însă acest lucru la Strasburg în ianuarie. Luni în ședința de la Strasburg. Vom uh, vota acolo asupra raportului TISA. În rest, nu mai am nimic de adăugat. Punctul 16, o ședință specială la Strasburg, și apoi întâlnirea obișnuită pe 25 ianuarie la ora 15 <clears throat> aici la Bruxelles. Dacă nu ne mai vedem, vă urez tuturor sărbători fericite, un an nou bun. Mulțumesc!